Euh, Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc. Vă rog să mă scuzați pentru întârziere. Aș dori să vă amintesc că ieri am făcut două modificări ale ordinii de zi. În primul rând, punctul 11, și anume discutarea amendamentelor la proiectul de aviz al doamnei McIntyre, va fi discutat după După punctul 21, E vorba de un proiect de raport de inițiativă al doamnei McIntyre privind uh, mediul favorabil pentru întreprinderi. Și a doua modificare amânăm pentru sfârșitul lucrărilor ca ultim punct de pe ordinea de zi, deci după 25, punctul 13 care era prevăzut pentru data de ieri și anume un schimb de opinii privind situația negocierilor referitoare la Fondul de Ajutor European pentru cele mai defavorizate persoane. Raportoare este doamna Elmer Costello și îi mulțumesc de pe acum. Haideți acum înainte de vot să trecem la punctul 14, Este vorba despre protecția socială pentru toți, inclusiv pentru uh, lucrătorii independenți. Este un raport din proprie inițiativă al comisiei noastre. Raportor este Vilia Plinkeviciute și îi dau cuvântul ca să ne prezinte amendamentele depuse la acest raport și, de asemenea, cele 27 de amendamente de compromis. Doamnă raportor, aveți cuvântul. Aciu, aciu pirmininche, pirmeause. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au depus amendamente. Sunt 144 uh, și am realizat 29 de amendamente de compromis Aici intră toate considerentele și aproape toate alineatele. Ne-am întâlnit săptămâna trecută la Strasburg cu raportorii din umbră și am discutat amendamentele de compromis și doresc să le mulțumesc pentru cooperare și pentru munca depusă. La această reuniune am discutat uh, de 27 de compromisuri și am mai adăugat încă două, în a doua versiune a compromisurilor, și doresc să vi le prezint acum. Primul nou compromis se referă la noul considerent G1. În acest considerent este vorba despre lucrătorii independenți, care în 2012 reprezentau 15% Uh, din uh, totalul pieței de muncă, așadar o parte considerabilă. Foarte adesea, persoanele optează pentru statutul de lucrător independent pentru a scăpa de șomajul de lungă durată. Am uh, reușit, de fapt, să contopesc aici mai multe amendamente similare. Al doilea compromis se referă la noua parte 5A. E vorba de o ușoară remaniere a unui amendament care se refera la menținerea persoanelor mai în vârstă pe piața de muncă. Aceste persoane au foarte multă experiență și nu le putem considera ca o povară economică și socială. Este un amendament depus de doamna Ria Omen Reuten și îl susțin. Sper ca colegii să fie de acord și cu aceste noi compromisuri. Pe scurt, aș dori să vă mai spun că la această reuniune cu raportorii din umbră de săptămâna trecută am căzut de acord asupra majorității compromisurilor. Majoritatea problemelor se refereau la armonizarea situației lucrătorilor independenți. Trebuia să vedem uh, la ce nivel să se situeze pensia pentru acești lucrători. De asemenea, am discutat despre formarea lucrătorilor independenți și despre măsurile care trebuie luate pentru ca aceștia să fie informați cu privire la drepturile de care se pot bucura. Amendamentele de compromis stabilesc clar competențele statelor membre cât și pe cele ale Uniunii Europene, adică domeniile în care statele membre acționează în cooperare cu Uniunea Europeană. Sper să fiți de acord cu ultimele amendamente de compromis și ulti, cu ultimul dintre ele care se referă la partenerii sociali. Sper ca colegii din PPE să susțină acest compromis pentru că ei au depus mai multe amendamente referitoare la partenerii sociali. Ieri dimineața am trimis a doua versiune a amendamentelor tuturor raportorilor din umbră. Am încercat să includ acolo toate propunerile discutate în prealabil cu aceștia și acum aștept comentariile și propunerile raportorilor din umbră pe această nouă versiune. Sper să finalizăm lucrările uh, cât mai repede și să votăm săptămâna viitoare proiectul de raport. Iată, am terminat, aștept sugestiile dumneavoastră. Cine dorește să intervină? Phil Benyon? Și îi dau cuvântul. Mulțumesc! Aș dori în primul rând să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca depusă. Îmi cer scuze, nu am reușit să ajung la reuniunea cu raportorii din umbră săptămâna trecută. Aveam trei reuniuni prevăzute în paralel și am încercat să alerg de la una la alta, dar nu am prea reușit. Aș avea câteva comentarii legate de compromisuri cu această ocazie. În orice caz o să vi le transmit și în scris ceva mai târziu. Am depus, într-adevăr, destul, destule amendamente. Cred că majoritatea au fost preluate de doamna raportor. În primul rând, cred că este foarte important să spunem că securitatea socială este o competență a statelor membre, însă necesită o coordonare oarecare la nivel european. În al doilea rând, nu cred că trebuie să facem um, declarații cu privire la diferențele dintre sistemele de securitate socială um, din statele membre și despre acestea se vorbește la C și D. La compromisul D nu sunt neapărat de acord cu formularea din ultima parte, și aș prefera să se elimine cuvintele widely și glaring, cuvântul leading să fie transformat în good lead. La compromisul F doresc să mulțumesc raportoarei pentru că a preluat amendamentul meu could be useful. Cred că acesta arată ce părere avem noi despre falși lucrători independenți. Sunt de acord cu uh, compromisurile L și M și cu modificările propuse la reuniunea raportorilor din umbră. Compromisul N, de asemenea, este o bună completare. Cred că trebuie să recunoaștem că este foarte bine ca persoanele mai în vârstă să rămână voluntare pe piața de muncă și să-și transmită cunoștințele mai departe. La compromisul O aș fi preferat să păstrăm guarantee access to decât guarantee, pentru că securitatea socială în majoritatea statelor membre depinde de situația persoanei vizate și poate fi condiționată. De aceea cred că trebuie să respectăm competențele statelor membre aici. La compromisul P, fraza ar fi mai corectă dacă s-ar spune unjustified dismissal, adică concediere nejustificată în caz de sarcină pentru că altfel ne vom trezi că mm, nu ar putea fi concediată o femeie însărcinată nici măcar pentru erori grave de comportament, ceea ce nu cred că ne dorim. Însă, în rest, pot susține majoritatea compromisurilor și vă voi trimite comentariile mele în scris. După cum știți, am avut uh, comentarii foarte detaliate, deci înseamnă că putem fi de acord cu uh, aspectul general. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Șogor. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm Lümkics. Mulțumesc foarte mult. Și eu salut faptul că am reușit să ne ocupăm de acest raport din proprie inițiativă. El chiar completează o lacună pentru că dacă vorbim despre protecția socială europeană, cred că protecția socială pentru toți este un subiect care trebuie tratat. Haideți să nu uităm că este vorba de sfera de competențe a statelor membre care trebuie să stabilească obiective pe bază voluntară. Nu doresc să intru în detalii, mă bucur că am fost la reuniunea de săptămâna trecută și că am reușit să ajungem la compromisuri. În majoritatea cazurilor. Sunt convins că mai sunt câteva detalii de pus la punct, însă cred că până în 5 decembrie vom ajunge la un acord. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Blinkeviciute, doriți să răspundeți, mai ales domnului Benien? Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, doresc să-i mulțumesc domnului Benien, doresc să-i mulțumesc și domnului Ceabașoror pentru uh, colaborare. Sper că observațiile prezentate de domnul Benien să fie utile în uh, munca noastră ulterioară. Vom ține cont de ele. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Așadar, vom vota în 5 decembrie. Înțeleg că la grupul liberal vor mai fi câteva adaptări de făcut, însă sper că acestea nu vor periclita condițiile de protecție puse mai ales pentru femeile însărcinate. Am început cu oarecare întârziere, dar iată că acum am reușit să recuperăm Așadar, vreau să vă întreb dacă ați fi de acord să discutăm acum ultimul punct de pe ordinea de zi, și anume negocierile privind fondul de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane. Alejandro Secas nu e de acord? De la socialiști? Nu e de acord. Bine, deci nu se poate. Atunci putem trece la punctul diverse. La punctul diverse, doream să vă prezint um, punctul pe care l-am menționat ieri, și anume ce s-a discutat la reuniunea coordonatorilor cu comisarul Andor în legătură cu punerea în aplicare a acordurilor între partenerii sociali. După cum v-am spus ieri, în 9 octombrie a avut loc o reuniune a coordonatorilor la care toți coordonatorii au fost de acord că trebuie să aibă un schimb de opinii cu comisarul Andor cu privire la punerea în aplicare a acordurilor între partenerii sociali. De asemenea, aceștia au fost de acord să publice un comunicat de presă după această reuniune. Acest comunicat de presă a fost transmis la sfârșitul săptămânii trecute și după reuniunea de joi dimineață, grupurile mi-au transmis uh, că nu pot să susțină comunicatul în forma propusă. Deci va fi până la urmă publicat în această dimineață în numele meu propriu și va prezenta lucrările așa cum au avut ele loc. Cred că astfel fiecare va reuși să susțină acest comunicat. Dacă vreți să dați un telefon, o puteți face chiar acum, pentru că nu începem votul decât la 9.30 și îmi cer scuze, spune președinta de la interpreți, care vor trebui să aștepte încă 5 minute. Dar vă promitem că nu vom depăși timpul alocat din această dimineață. chers collègues merci de reprendre place. stimați colegi vă rog să luați loc pentru a relua ședința noastră mai precis votarea. est ce que tous les collègues ont leur carte de vote? mai întâi aș vrea să știu dacă toți colegii au cartelele de vot asupra lor. si c'est le cas nous allons tout d'abord au point quinze euh, voter notre atunci să procedăm la vot și începem cu al șaptelea și al optulea raport intermediar al Comisiei Europene privind politica de coeziune a UE și raportul strategic 2013 privind implementarea programului 2007-2013. E un proiect de aviz redactat de colegul nostru Adam Coșa. Alineat 1. Amendamentul 1. de Marian Harkin. Amendament al lui Marian Harkin cu corecție tehnică. Deci, supun la vot. Raportorul este pentru acest amendament 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 1A, amendamentul 2. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 al lui Antigoni Papadopoulou. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, același autor, plus amendament oral. Nu se opune nimeni amendamentului oral? Toată lumea de acord. Amendamentul 4, deci, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cu amendament oral. Suntem la alineatul 2, compromisul A, din partea 4 grupuri politice, plus amendament oral. Se opune cineva la amendamentul oral? Nu. Atunci supun la vot compromisul A, astfel modificat pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 9 al Antigonii Papadopoulou pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10, același autor, pentru împotriva abțineri se adoptă. Alineat 3, compromis B din partea 4 grupuri politice pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13, uh, Papadopoulou pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la compromisul D din partea două grupuri politice pentru împotriva abțineri se adoptă. Alinea 4, compromis C, 4 grupuri politice pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și ajungem la amendamentul 18, Papadopoulos, pentru împotriva abțineri se adoptă, 19, același autor, pentru împotriva abțineri se adoptă, 20, același autor, pentru împotriva abțineri se adoptă. Votăm întregul text, vot electronic, vot deschis. Dacă toată lumea a votat, închid acum votul. 30 pentru, 1 împotrivă, 0 abțineri. O, îl felicităm pe raportor. Trecem la punctul 16 și anume votarea raportului de inițiativă în ce privește inspecția eficientă a muncii ca o strategie de îmbunătățire a condițiilor de muncă din Europa este uh, proiectul de raport al colegii noastre Iuta Steinruck. Alineatul 1, compromis C din partea patru grupuri politice pentru împotriva abțineri se adoptă. Tot alineatul 1 amendament, compromisul CA pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi, amendamentul 45, Constantinos Pupakis, cu o solicitare de vot pe părți. Haideți să votăm întregul amendament 45, fără termenii reorganization or. Cine este pentru această prima parte? Împotriva abțineri, se adoptă pe cine este pentru adăugarea adăugării cu organization or, pentru împotriva obțineri respins. Amendament 46, Carimandeli, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Alineatul 2, compromis D din partea 4 grupuri politice pentru împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 51, domnul Pupakis, în două părți. Prima parte fără termenii arising partly from până la relations. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte, cine este pentru împotriva abțineri abțineri, se respinge. Alinea 3, compromis E, din partea patru grupuri politice, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Tot aici, compromisul EA, din partea trei grupuri politice, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Amendament 55, Filip Bulon, pentru împotriva abțineri, se adoptă. 56, Pupakis pentru împotriva abțineri, se adoptă. 57, Karimadeli, pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 59 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60, Iuta Steinrück, cu amendament oral. Dacă nu se opune nimeni la amendamentul oral, supun la vot amendamentul 60 astfel modificat. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 61. Raportarea pentru împotriva abținerii se adoptă. 62. Tot raportarea pentru împotriva abținerii se adoptă. Alineat 5, amendament 63, Saria Saia. Se cere suprimarea unei, unui amendament. Cine a votat cu F nu poate vota aici. Cine este pentru 63? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 6. cer situație, amendament 70 de suprimare, cine pentru, împotriva țineri, se respinge și compromisul G din partea trei grupuri politice pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 7, amendamentul 80, Ole Christensen pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică la amendamentul 80. Tout le monde a Dacă toată lumea a votat, votul e acum închis. 16 pentru, 18 împotrivă. Deci se respinge. Compromisul H la alineatul 8. Cine este pentru? împotriva abțineri. Se adoptă. Alineat nou compromis I. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică la compromisul I. Votul e acum închis. 22 pentru, 12 împotrivă, deci se adoptă. Trecem la amendamentul 93 al raportoarei. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 94, Pupachis. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. La alineatul 10, compromisul J, din partea 3 grupuri. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 99 al raportoarei. Pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm electronic. Votul e deschis. Amendamentul 99, deci. Toată lumea a votat, votul e acum închis. 16 pentru, 19 împotrivă, se respinge. Amendamentul o raportoarei. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineat 11. Trei amendamente de suprimare care nu permit votarea compromisului K. 101, 102, 103. Vot în bloc al acestor trei amendamente. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul K. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 106 acum. De Iașloviesca și alții. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alinea 12, compromis L. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Suntem tot la alineatul 12 și amendamentul 109, Thomas Handel. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul SA din partea trei grupuri. Cine este pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 113, Ole Christensen pentru împotriva abțineri, se adoptă. 114, Carimandeli pentru împotriva abțineri, se adoptă. Alinea 13, compromis M Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul N acum. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 14, un amendament de suprimare ce nu permite votarea compromisului O. Cine este pentru 118 bac? Pentru împotriva abțineri, respins. Alineatul 14. Compromisul O. Acum, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificare electronică. Vot deschis la compromisul O. Il y a un socialiste de trop. Există un vot socialist în plus. A dispărut între timp. Votul e acum închis. 22 pentru, 13 împotriva, 0 abțineri. Și se adoptă. Amendamentul 122, Thomas Hennel, este compatibil. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, respins. 124. Amendamentul raportoare pentru, împotriva țineri se adoptă. Alineatul 15. Compromis P. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la alineatul 16, compromisul Q, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă alineat 17, aceeași situație, compromis R, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 140, Ludwig Sorcin este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 141, Evelyn Regner pentru, împotriva abțineri se adoptă. 142, George Bach pentru, împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 17b, compromis S. Introducerea practicului nou alineat 17b pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul S. Alineatul 18, compromis T. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 19, amendament de suprimare din partea lui Saia, 150, care nu ar permite votarea compromisului U. Cine este pentru amendamentul 150? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Spun la vot compromisul U din partea 3 grupuri. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 160 devine caduc și ajungem la alineatul 20, compromis V. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alinatul 21, amendamentul 166 de Antaia Șlovieska și Sletska, care ar face să cadă compromisul W. Cine este pentru 166 împotrivă? Respins. Compromis W din partea patru grupuri. Cine este pentru împotriva abțineri? Se adoptă alineatul 22, amendamentul 171, Carimandeli. A fost retras, dar persistă 172 Noviețca și Svitlevska, amendament de suprimare. Cine este pentru acesta? 172. Împotriva abțineri respins. Votăm compromisul X din partea 3 grupuri. Cine este pentru împotriva abțineri? Se adoptă Com alineatul 23, compromis Y din partea 4 grupuri. Cine este pentru împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 182, Filip Bulon, cine este pentru împotriva abțineri, se adoptă. Alinea 24, compromis Z. Trei grupuri. Cine este pentru împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul AA, acum, cine este pentru împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 188, Iuta Steinruck, pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 189 Carimandeli pentru împotriva abțineri. Verificare electronică la amendamentul 189. Votul e acum închis. 21 pentru, 15 împotrivă, o abținere în mod evident se adoptă. Alineatul 25, 3 amendamente de suprimare, 190, 191, 192, care nu ar permite votarea compromisului BB din partea grupurilor PP, SND, ALDE și VERS. Cine este pentru aceste trei amendamente de suprimare? Împotriva, abțineri, se resping. Votăm deci compromisul BB, partea 4 grupuri politice, pentru împotriva abțineri se adoptă. Alinea 26, trei amendamente de exprimare, 196, 197, 198. Cine este pentru acestea, împotriva abțineri, se resping. Votăm deci compromisul CC din partea trei grupuri politice pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 202 Carimandeli pentru Amendamentul 202. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Alinea 27. Două amendamente de suprimare. 203 și 204. SAE respectiv Ceabaorii care nu ar permite votarea Comunistului de, de cine este pentru suprimare împotriva, abțineri, se respinge. Votăm compromisul DD În partea patru grupuri politice pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 209, Thomas Handel, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alinea 28. 4 amendamente de suprimare. 210, 211, 212, 213, care interzice votarea compromisului EE. Cine votează pentru acestea? Împotrivă, abțineri, se resping. Compromisul EE, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 29. 5 amendamente de suprimare. 216, 217, 218, 219, 220. Din partea colegilor Esaia, Becker, Bach, Uri, Iazlovietska și Svislevska. că ar fi PP aici. Cine este pentru suprimarea alineatului 29 împotrivă? Abțineri. Verificare electronică în acest punct. Dacă toată lumea a putut vota, închid votul. 19 pentru, 17 împotrivă, Deci, alineatul 29 e suprimat și ajungem la referire. Amendamentul 1, Thomas Handel. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. La considerentul A, compromisul A, patru grupuri. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6, Benion. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. Tot la considerentul A, amendamentul 7. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8, Carmadeli pentru împotriva abțineri. Verificare electronică. nous votons l'amendement huit de karima delli. votăm amendamentul opt karima delli raportoarea este pentru votul e deschis dar un socialist în plus la socoteală. Alors, euh, le vote est clos. Votul e acum închis. Douăzeci opt pentru 6 împotrivă. Verificarea deci nu prea a fost necesară. Și trecem acum la amendamentul 9. Thomas Handel, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică la amendamentul 9. votul le a pu voter, vot vote est Votul e acum închis. 15 pentru, 16 împotrivă. Nu se adoptă, se respinge, dar verificarea a fost justificată. Amendamentul 10, Filip Bulon, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 11, Thomas Handel, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 12. Filip Bulon. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 13. Thomas Handel. Cine este pentru, împotriva, se adoptă. Considerentul B, amendament 14, e o corecție lingvistică, deci trecem la 15, Thomas Handel, cine este pentru împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 16, Iuta Steinrück, pentru împotriva abțineri, se adoptă. 17, se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 19 la raportoare pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Considerentul C, compromis B, 4 grupuri politice pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Considerentul D, amendamentul 22 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Apoi, Amendamentul 23, Carimandeli, pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. Amendamentul 23, vot deschis. Votul e acum închis, 19 pentru, 16 împotriva o abținere, deci se adoptă. Amendamentul 24, Evelyn Regner, pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată, amendamentul 24, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificare electronică, totuși, la amendamentul 24. Votul e acum închis. 16 pentru, 16 împotrivă, 4 abțineri. Se respinge. 25, Iuta Steinruck. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 26, Pupachis. Nu, se solicită verificare electronică la amendamentul 25. Vot deschis la 25. Dacă a votat toată lumea, votul e acum închis. 27 pentru, 8 împotrivă, <laughs> Bun. 27 pentru, 8 împotrivă. Acum e foarte, foarte clar adoptat acest amendament. Amendamentul 26 acum, Pupachis, cu amendament oral. Nu se opune nimeni amendamentul oral, atunci supun amendamentul 26 astfel modificat la vot pentru împotrivă abțineri. Verificare electronică la 26. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Votul e acum închis. 16 pentru, 20 împotriva, se respinge. 27 Mercostello pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 28 Carimandeli pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 29 raportoare pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 30 Bupachis, cu amendament oral. Nu se opune nimeni. 30 astfel modificat pentru împotriva abțineri se adoptă. 31 Carimadeli pentru împotriva abțineri se adoptă. 32 al raportoarei pentru împotriva abțineri se adoptă. 33 al raportoarei pentru împotriva abțineri verificare electronică la amendamentul 33. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu... Votul e deschis. Acum votul e închis. 16 la 16 și 4 abțineri se respinge. 34 al raportoarei pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 35 al raportoare pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 36 Raportare raportoare cu amendament oral. Cine este pentru amendamentul 36 astfel modificat? Împotriva abțineri se adoptă 37 Raportare raportoare pentru. Împotriva abțineri se adoptă 38 pentru împotriva abțineri se adoptă și 39 pentru împotriva abțineri se adoptă. Votăm întregul raport prin vot electronic. Votul e deschis. Tout le monde a pu voter. Dacă toată lumea a votat, închid votul. 22 pentru, 13 împotrivă, 0 abțineri. Felicităm raportoarea, care de-al e foarte mulțumită. Trecem la punctul 17, raportul din proprie inițiativă al Comisiei pentru Femei E vorba de femeile migrante fără acte din Uniunea Europeană. Votăm avizul comisiei noastre, redactat de Martin Kastler. A prezentat par 4. Alineatul 1, compromisul 1, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B, prezentat de patru grupuri pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. După alineatul 1, amendamentul 7, Iaconsari pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, același autor, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 2, compromisul C, 4 grupuri, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16, Iaconsari pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17, Iuta Steinbrück pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Promisul de cele patru grupuri pentru, împotriva abțineri, se adoptă. După alineatul 3, amendamentul 22 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 23, Steinbrück pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la 23. Să deschizi deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 16 împotriva, 0 abțineri, se adoptă. Amendamentul 24, Doamna Baldacino, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 4, compromisul E, prezentat de trei grupuri. Doamna Schroeter, doriți să interveniți, faceți compromis? Via. Da. Noi, grupul verzilor, suntem împotriva amendamentului oral. Est-ce que vous avez... Euh... E nevoie de trei persoane care să aibă această obiecție. Da? E clar că avem cele trei persoane și cu intervenția publicului care nu este autorizat. Amendamentul oral, deci, nu este acceptat, deci compromisul E fără amendament oral. Prezentat uh, de cele trei grupuri. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28, Martin Kassler, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29, doamna Iaconsari, pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 29. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 15 voturi pentru, 17 împotrivă, 4 abțineri. Se respinge. După alineatul 5, compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 31, doamna Papadopoulou, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32, doamna Steinruck, pentru, împotrivă, abțineri. Verificare electronică la 32. S-a închis votul. 16 pentru, 17 împotrivă și 4 abținere. Se respinge. 33, doamna Steinruck pentru, împotrivă, abțineri Se adoptă. 34, Nadia Hirsch pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum ansamblul avizului, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. S'a a închis votul. 30 de voturi pentru, 5 împotrivă și 2 abțineri. Se adoptă și felicitări raportorului. Nous en venons au... Trecem acum la punctul 19 Este vorba de proiectul de raport pentru modificarea directivei 2010-18 a Consiliului și a Comisiei în ceea ce privește schimbarea statutului insulelor Maiot. Am retras două amendamente în calitate de raportor, amendamentul 2 și 5 Articolul 2 și 3 am depus patru amendamente, 1, 6, 8 și 9, care sunt identice și care au același obiectiv, așa că v-aș propune să le votăm în bloc. Nu aveți interpretare? Da? Începe să se îmbunătățească interpretarea din ce în ce mai bine. Trecem mai departe atunci. Spuneam amendamentele 1, 6, 8 și 9 în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. La articolul 1, amendamentul 13, doamna Schröter, de eliminare, raportoarea este împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum amendamentul 2 a fost retras, amendamentul 10, Patris Tirolian, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul, amendamentul 3 al raportorului, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul amendament la considerentul 1, 11 este caduc. Deci amendamentul 4 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12. Doamna Schroeter, raportarea este împotrivă. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 a fost eliminat, retras și acum proiectul de raport modificat. Votul final, să deschis votul. a clos. S-a închis votul. 30 de voturi pentru, 4 împotrivă, 0 abțineri. Și acum propunerea legislativă modificată. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 4 împotrivă și 0 abțineri. Vă mulțumesc. Trecem acum la punctul 20. Este vorba de proiectul de aviz pentru Comisia IMCO, raport din proprie inițiativă pentru o piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic în UE. Și acum supunem votului dumneavoastră proiectul de aviz al doamnei Steinruck. La alineatul 1, amendamentul de compromis A, trei grupuri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 al raportorului și alți autori pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 2, compromisul B, prezentat de patru grupuri, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 3, compromisul C, patru grupuri politice pentru împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 4, amendament de eliminare, amendamentul 10, Sarie Saia, pentru împotrivă abțineri se respinge. Alineatul 4, amendament de compromis D, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Alineatul 5, amendamentul de compromise pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 6, compromisul F, 3 grupuri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 5, amendamentul 18, raportor și doamna Vernier, cerere de vot pe părți, prima parte, prima parte fără acea parte până la corporate liability. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge, spune președinta, dar vom face o verificare electronică. S-a deschis votul la amendamentul 18, prima parte. Tout le monde a pu voter. A votat toată lumea. S-a închis votul. 17 pentru 18 împotrivă. Se respinge. Și putem vota și a doua parte. Da. Deci vom vota a doua parte care are un amendament oral. Există obiecții? Nu. Atunci a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge și aceasta. Amendamentul 23, Kassler, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24, doamna Steinruck și alții, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25, aceiași autor, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum ansamblul proiectului de aviz, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. a Toată lumea a votat, s-a închis votul. 31 de voturi pentru, 4 împotrivă și 0 abțineri. Felicitări a raportorului. Trecem acum la ultimul vot votul asupra amendamentelor pe care dorim să le prezentăm pentru Comisia Jurii. Este vorba de un raport din proprie inițiativă a Comisiei Jurii pentru programul REFIT, reglementare adecvată și funcțională, și includem aici și comunicarea din 2-3 octombrie a Comisiei pe aceeași temă. După alineatul 5, amendamentul 1 din partea socialiștilor pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 1. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 27 pentru, 8 împotrivă, se adoptă. După alineatul 5, amendamentul 2 cu amendament oral. Dacă nu sunt obiecții la acesta, atunci cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 9, amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 10, amendamentul 4, socialiști, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 10, amendamentul 5 din partea ECR pentru, împotrivă, abțineri, se se respinge. Alineatul 11, amendamentul 6, grupul S și D, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. După alineatul 11, amendamentul 7 din partea verzilor pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, vom face o verificare electronică. S-a deschis votul la amendamentul 7 din partea verzilor. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 16 pour. 16 pentru, 18 împotrivă, se respinge într-adevăr. Alineatul 12, amendamentul 8, S și D, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La același alineat, liniuța 1, amendamentul 9, S și D, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Liniuța a doua, la același aliniat, amendamentul 10 din partea și de pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Liniuța a patra, amendamentul 11 și de pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 12, după liniuța 4, amendamentul 12, ECR, cu cerere de vot pe părți, și acum votăm prima parte a textului până la particulări. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom face o verificare electronică la prima parte, amendamentul 12. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. S-a închis votul. Se adoptă prima parte cu 20 la 15 și acum a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliatul 12, amendamentul 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14, ECR pentru împotriva abțineri. Vom face o verificare electronică. La amendamentul 14 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 7 voturi pentru, 28 împotrivă, se respinge. Amendamentul 15 și D cu amendament oral. Fără amendament oral, mi se spune din sală, pentru că sunt obiecții. Deci amendamentul 15 fără amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 același grup pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18, același grup, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 din partea ECR, după alineatul 17, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Am terminat cu aceste amendamente care vor fi prezentate Comisiei Jurii. Vă mulțumesc, am terminat cu voturile. Și acum ne întoarcem la punctul 11. Este vorba de raportul din proprie inițiativă, cum poate contribui Uniunea Europeană la crearea unui mediu favorabil pentru ca întreprinderile, mediul de afaceri și întreprinderile nou înființate să creeze locuri de muncă. Este raportul doamnei Antea McIntyre și avem 216 amendamente de analizat care au fost prezentate. Vă rog, doamna raportor. Thank you very much. Mulțumesc, doamna președintă. Este un raport din proprie inițiativă, după cum știți foarte bine, în legătură cu felul în care Uniunea Europeană poate contribui la crearea unui mediu favorabil pentru întreprinderi, pentru mediul de afaceri și up uri pentru a crea locuri de muncă. Aș vrea în primul rând să mulțumesc colegilor pentru amendamentele prezentate, pentru că raportul a fost foarte interesant pentru multă lume. Avem 276 uh, de amendamente din toate, din partea tuturor grupurilor politice și, de fapt, avem un singur alineat în acest text original care nu a primit amendament în niciun fel. Și cred că asta s-a întâmplat pentru că nimeni altcineva nu era interesat de programul Create. Oricum, este un aliniat important, cred eu. La câteva alineate am avut uh, până la 9 amendamente. Deci asta mă face să cred că există o marjă de compromis mare, pentru că ceea ce ne dorim cu toții este să nu votăm 276 de amendamente individuale, bineînțeles. Și, de fapt, vom avea probabil un nivel destul de ridicat de acord. Mă bucură faptul că s-au prezentat atât de multe amendamente și salut spiritul de cooperare din partea colegilor Există un număr destul de mare de amendamente pe care îl voi susține. Elemente interesante, cum ar fi, de exemplu, testul pentru IMM-uri sau cei mai mici întâi și faptul că Comisia a identificat uh, primele 10 poveri în legislația europeană, toate aceste elemente sunt esențiale. Am avut deja câteva avize pe această temă și cred că cu toții am construit un pic mai mult pe marginea acestui dosar. Acum problema principală este să ajung la niște compromisuri acceptabile pentru toată lumea. Și, bineînțeles, cred că este posibil în special compromisurile referitoare la accesul la finanță, care să includă și spiritul antreprenorial în învățământ, fondurile UE, femei antreprenori și problemele de siguranță și sănătate la locul muncii. Restul compromisurilor se vor referi la considerentele și alineatele existente. Unele vor fi probabil foarte lungi și va fi mai ușor atunci dacă am împărțit în două aliniatele respective. Aștept să lucrez împreună cu toți raportorii din umbră și voi prezenta propunerile mele de compromis înaintea întâlnirii raportorilor din umbră, care sper să fie ori săptămâna viitoare, ori poate la Strasburg. Aștept cu nerăbdare să aud acum comentariile colegilor în legătură cu amendamentele. Vă mulțumesc. <coughs> Merci. Philippe Benion. Mulțumesc, domnul Benion. Nu. Mă scuzați, domnul Serca sunt întâi și după aceea. Si, <coughs> señora președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. E vorba de o dezbatere pe care am început-o ieri pe marginea refit și care continuă astăzi. Este o temă importantă pentru că E nevoie de un mediu favorabil pentru întreprinderi și acest lucru este esențial pentru a crea locuri de muncă atât de importante și necesare în Europa. Însă și de această dată trebuie să încercăm să fim foarte atenți și să avem o poziție corectă. Să încercăm să ajungem la o sinteză armonioasă între flexibilitatea de care au nevoie companiile și, pe de altă parte, siguranța de care e nevoie pe baza jurisprudenței create de uh, Curtea de Justiție. Așa că aș vrea să o rog pe doamna McIntyre să citească cu foarte mare atenție amendamentele grupului meu, care dorește tocmai acest lucru, să ajungem la un echilibru perfect între cele două părți. Eu am prezentat câteva amendamente, unele în legătură cu agențiile de uh, plasare, altele referitoare la directiva de lucru, a timpilor de lucru. Deci vreau să vă rog, doamna raportor, să înțelegeți că este vorba de un dosar care, la care s-a lucrat deja la Parlamentul European, să se țină cont de consensul la care am ajuns în trecut și în special de rezoluția de pe, din 15 mai 2012 în legătură cu consecințele pentru locurile de muncă în ceea ce privește povara administrativă a companiilor. Acolo există o poziție foarte clară a Parlamentului care a ajuns la acel echilibru necesar, echilibru care nu presupune uh, eliminarea totală a poverilor administrative, astfel încât să se pună în peric, pericol, practic, standardele OIM-ului și agenda referitoare la munca decentă. Cred că toată lumea era de acord, fusese un consens la Parlament, deci trebuie să facem eforturi în acest sens, dar nu trebuie să periclităm munca decentă și standardele stabilite la OIM. Pentru că, doamna McIntyre, dacă există o contradicție între sănătatea lucrătorilor, uh, sectorul financiar, sănătatea întreprinderilor, atunci aș spune că pentru grupul socialist noi alegem în mod clar lucrătorii, pentru că nu putem pune în primul rând banii în detrimentul sănătății salariaților. Nu putem face un astfel de compromis. compromis. Iată de ce amendamentul 1 al doamnei Gutierrez și al meu subliniază un element foarte important și anume linia roșie pentru grupul nostru. Faptul că nu ne putem permite să uh, lăsăm deoparte această referință. Și dacă vorbim de timpii de lucru, nu putem spune doar că e vorba aici de o lipsă de flexibilitate. Nu, trebuie să arătăm că avem nevoie de o directivă din partea Comisiei care să rezolve aceste probleme, pentru că Curtea de Justiție a zis că există probleme cu legislația actuală care trebuie rezolvate. Și o problemă mare pe care o avem este lipsa de simetrie între legislația existentă și sentința Curții de Justiție. Iată de ce cred că n-ar fi potrivit să eliminăm directii, directive referitoare la agențiile de plasare a contractelor temporare și cred că nimeni în sectoarele implicate nimeni în sectoarele implicate n-ar putea fi de acord cu astfel de soluție. Așa că, doamnă raportor, vă garantez că vom lucra în continuare cu dumneavoastră pentru a ajunge la compromisuri, dar pe de altă parte vă spun foarte clar că există o linie roșie pentru grupul nostru și anume aceste standarde de bază pentru lucrători, în special în ceea ce privește siguranța și sănătatea. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum, înainte de a da cuvântul domnului Benion, aș vrea să atrag atenția staffului din partea grupurilor politice asupra faptului că voturile s-au terminat mai repede decât prevăzut, deci că, iată, văd că mulți deputați care nu sunt în sală, pentru că am început mai devreme lucrările la dosarele respective. Așa că sper să nu trebuiască să așteptăm sau să suspendăm lucrările și v-aș ruga să atrageți atenția deputaților să vină aici la ședință. Dau acum cuvântul domnului Benion. Uh, <coughs> yes, uh... Mulțumesc. Vorbesc în numele lui Filip de Bacă, care nu a putut fi prezent. Filip dorește să-i mulțumesc raportoarei pentru toate eforturile legate de acest dosar. Filip este de acord cu declarația raportoarei. IMM-urile sunt foarte importante în economia noastră și statele membre trebuie să creeze un cadru care să amelioreze șansele de antreprenoriat. După cum s-a spus și la ultimul schimb de opinii, Filip consideră că am vorbit destul de IMM-uri, e momentul să și trecem la fapte pentru a-i susține pe antreprenori. Trebuie să ne asigurăm că statele membre creează politici uh, prioritare pentru IMM-uri. Filip a depus amendamente pentru a modifica anumite prevederi privind IMM-urile. În primul rând, ameliorarea accesului la finanțare în mod sustenabil nu dorește măsuri pe termen scurt, ci măsuri durabile pentru a atrage investiții de capital. Sisteme de formare cu uh, profesori calificați adaptate la necesitățile lucrătorilor și includerea antreprenoriatului în sistemul de educație. Reducerea poverii administrative existente pentru IMM-uri, și, de asemenea, garantarea faptului că noua legislație la nivel european, național și regional nu împovărează suplimentar imm-urile. În al patrulea rând, o piață de muncă foarte flexibilă trebuie combinată cu o plasă de siguranță socială. Astfel vor fi atrași mai mulți pe piața de muncă, ceea ce e foarte bine pentru a avea o forță de muncă calificată. Altfel, antreprenorii nu vor avea niciodată șansa să-și dezvolte afacerile. Filip așteptă cu nerăbdare să discute cu dumneavoastră amendamentele săptămânile ce vor urma. Mulțumesc! Sergio Gutierrez. Apoi mai dorește altcineva să mai intervină? Nu. Nu, vă rog. Sergio Gutierrez. Sí, gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președintă. Am analizat cu foarte mare atenție cele 276 de amendamente care au fost prezentate. Și există aici mai mulți numitori comuni pentru aceste amendamente. De aceea, dacă raportoarea face eforturi, e clar că vom ajunge la un acord pentru a rezolva problemele adevărate ale companiilor, și anume accesul la credite. În primul rând, un credit care să fie durabil pentru toate companiile, atât pe termen scurt cât și pe termen mediu. O simplificare a legislației europene și a legislației uh, comunitare pentru a ajunge la o adevărată piață unică și, în principal, considerăm că putem ajunge la un acord dacă raportoarea este dispusă să elimine câteva chestiuni care nu doar că sunt problematice, dar nu au legătură neapărat cu uh, domeniul de aplicare al acestui raport. Așa cum comenta și coordonatorul grupului socialist, tot ceea ce are de face cu directiva referitoare la timpul de lucru și cu alte directive, lucruri care n-au nimic de a face cu simplificarea și cu eliminarea birocrației, ci cu o altă dezbatere și anume pierderea de drepturi pentru salariați. Grupul socialist a prezentat amendamente de eliminare alături de grupul verzilor și alți deputați, amendamente necesare pentru că noi considerăm că între simplificare și pierderea de drepturi este o diferență foarte mare și trebuie să fim de dreptul precauți în astfel de momente. Pe de altă parte, orice fel de îmbunătățire care se poate face în favoarea IMM-urilor trebuie să se facă garantând în același timp drepturile consolidate ale lucrătorilor. Cu multe amendamente suntem de acord, este vorba de spiritul antreprenorial, îmbunătățirea formării. Există deci o marjă de manevră pentru a ajunge la un acord foarte bun, dar este important ca doamna raportor să țină cont de amendamentele noastre și să elimine câteva chestiuni care, după cum puteți constata, sunt polemice în cadrul comisiei noastre. Bineînțeles, suntem deschiși în continuare pentru a ajunge la un acord bun și la un text echilibrat. Este un raport bun cu elemente esențiale, dar care are și erori esențiale, tocmai pentru că include chestiuni care, din punctul nostru de vedere, n-ar trebui să se afle aici. Mulțumesc. Dorește Comisia să intervină? Domnul Peduții. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, ne aflăm într-un moment crucial acum, pentru că se văd primele semne de redresare și de reluare creșterii. În ciuda acestor fapte, avem și mai multe griji. În primul rând, investițiile, pentru că investițiile nu redemarează și, pe de altă parte, chestiunea ocupării, pentru că riscăm ca economia să se redreseze fără să se reia și angajarea. Este foarte important ce se menționează aici și anume cadrul care permite investițiile în Europa. Acesta are o importanță din ce în ce mai mare. Doresc să vă atrag atenția asupra faptului că în pregătirea Consiliului European din februarie 2014, Consiliul dedicat concurenței și competitivității industriale, Comisia va face o propunere care va relua și aceste puncte din condițiile cadru privind investițiile și reluarea ocupării. Mulțumesc. Doamna raportor. Doresc să mulțumesc tuturor pentru contribuțiile foarte pozitive Aș dori să vă asigur că nu doresc să elimin legislația privind uh, siguranța și sănătatea. Chiar în alineatul 25, știu că s-au propus în legătură cu el mai multe amendamente, însă salută strategia privind siguranța și sănătatea. Iar obiectivul meu global în domeniul sănătății și siguranței este să simplificăm prevederile pentru a putea obține un nivel mai bun de prevenție și de asemenea un nivel mai bun de respectare. De fapt, asta doresc eu. Cred că vom avea o marjă de a găsi un compromis în acest domeniu. Nu cred că vă va, vă, vă va surprinde că doresc să mențin alineatul. Deci, amendamentele de suprimare nu le voi susține. Dar nu sunt atât de multe astfel de amendamente. Per total, amendamentele sunt pozitive și aștept cu nerăbdare să colaborez cu raportorii din umbră și vă mulțumesc tuturor. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. În 17 vom examina amendamentele de compromis și le vom și vota. Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Haideți să trecem la punctul 22. Euh, où nous examinons notre euh, oh, este vorba despre examinarea où nous examinons le projet de décision despre examinarea proiectului de decizie privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă. Este vorba aici de examinarea celor 50 de amendamente care au fost depuse la proiectul de raport al lui Frederic Darden și aveți cuvântul, domnule raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să-mi reexprim opinia pozitivă față de propunerea Comisiei care dorește să oficializeze acțiunea de învățare comparativă pe care o creează pe care a creat-o de mai mulți ani această rețea la modul informal. După cum ați spus, au fost 50 de amendamente depuse la proiectul meu de raport. Unele au fost depuse chiar de mine. Acestea completează demersul meu inițial. În legătură cu aceste amendamente am o opinie pozitivă. Probabil că voi uh, structura aceste amendamente clasându-le pe mai multe subiecte. În primul rând, trebuie să studiem problema membrilor rețelei. În anumite state membre, competența legislativă este intranațională și deci aici trebuie găsit un echilibru între necesitatea de a reprezenta aceste niveluri de competență și necesitatea de a păstra o rețea de proporții corecte, eficientă și de a păstra câte un vot pentru fiecare stat membru de dragul echității. Acesta ar fi un prim subiect. Am mai discutat uh, cu domnul Becker Și sunt mai multe idei menționate, ideea de a avea un sistem de supleanți, poate apoi să ne inspirăm din ce s-a făcut cu Youth Initiative. Pentru că și acolo existau dificultăți similare și s-au găsit soluții. Cel de-al doilea subiect se referă la ceilalți actori, alții decât reprezentanții serviciilor publice de ocupare. Aici ar intra partenerii sociali, instituțiile de inspecție uh, a muncii, trebuie să vedem cum putem profita de experiența acestora fără să îngreunăm situația. Deci, uh, unii dintre acești actori ar putea avea statut de observator. Mai departe, se pune problema organelor cu care trebuie să coopereze această rețea. Comisia nu ne dă niciun indiciu, am creat o listă și pe această listă intră actori privați E clar că trebuie să ne concentrăm pe serviciile publice de ocupare, dar ar fi păcat să nu implicăm și pe actorii privați. Așadar, să vedem cum putem să subliniem cooperarea. Al treilea subiect, în afara celor două menționate, repartizarea instituțională a competențelor și noțiunea de acte delegate. Sigur că aici există mai multe divergențe mm, exprimate și prin amendamente. Unele amendamente vizează suprimarea procesului de adoptare prin acte delegate a indicatorilor și a metodologiei. Cred că va trebui să ne gândim ce poziție să adoptăm în comisia noastră. Cred că, în orice caz, procesul nu poate să se desfășoare fără o implicare a Parlamentului. Deci, dacă am avea acte de implementare acolo unde acest lucru ar trebui de fapt evitat, ar fi mai bine. Dacă eliminăm noțiunea de acte delegate, însă trebuie să propunem o alternativă. În text sunt propuși indicatorii, nu știu dacă suntem pregătiți să facem așa ceva. Va trebui să găsim o poziție și cu siguranță va fi un subiect ce trebuie dezbătut și la trilog pentru că e posibil ca cei de la Consiliu să vadă lucrurile puțin altfel decât noi. Iată deci câteva subiecte de dezbătut. Sunt pe cale de a pregăti compromisuri, cred că vor fi discutate în 5 decembrie, iar votul va avea loc, cred eu, doamnă președinte, la comisia noastră în 9. Și vă stau la dispoziție Vă stau la dispoziție și stau la dispoziția raportorilor din umbră pentru a discuta aceste amendamente. Poi mâine vom avea o reuniune în acest sens și vă mulțumesc. Um, ehm, și Becker? Domnul Becker. Domnul Becker și domnul Benion. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în introducere, să-mi exprim opinia foarte pozitivă cu privire la munca raportorului. El a fost extrem de profesionist și a reușit să introducă foarte multe unități complexe în acest subiect, pentru că a ținut cont de specificul structurilor din statele membre, respectând în același timp obiectivul nostru global european. După părerea mea, a fost un lucru foarte pozitiv că acestea nu sunt definite foarte clar în textul comisiei și deci, cred că este foarte bine ceea ce consideră și colegii de la PPE și eu îi voi încuraja în acest sens. Aș dori să subliniez că aici este vorba despre crearea unei rețele uh, legate de administrația publică a pieței de muncă, care uh, ține cont și de toți ceilalți actori. Este vorba de actori privați din domeniul ocupării. Regiunile regionale sunt și ele foarte diferite între ele, nu numai cele naționale. Și, după cum s-a spus deja, administrațiile publice uh, au uh, de ani de zile o astfel de rețea care activează pe plan informal, însă cu foarte mult succes. Era Uh, cât se poate de urgent să se formalizeze această structură funcțională și foarte reușită și cred că domnul raportor uh, a reușit să propună o poziție foarte pozitivă. Consider că este posibil ca diversele situații structurale să uh, fie aliniate pentru a duce la o creștere a ocupării în Europa și de asemenea pentru a spori eficiența serviciilor. În foarte multe state membre, uh, situația nu este bine pusă la punct și de aceea salut inițiativa Comisiei. Mulțumesc foarte mult! Uh, Phil Benyon. Phil Benyon și apoi Jean Lambert. yes, uh, thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că Comisia a făcut o propunere foarte utilă în acest domeniu una care va uh, consolida structurile deja existente, de aceea trebuie să o salutăm. Am depus doar câteva amendamente. Câteva dintre ele doresc să pun accentul pe creșterea ocupării tinerilor. Cred că această rețea ar trebui să creeze și un schimb de bune practici, să identifice pe cei care nu sunt uh, angajați și nici uh, nu urmează o formare și să le ofere competențele necesare pentru a putea integra piața de muncă. Cred că stagiile de ucenicie și uh, învățarea la locul de muncă sunt foarte utile. Am depus un amendament care se referă și la cooperarea cu serviciile private de ocupare. Aici se recunosc uh, diferențele dintre modelele de ocupare ale statelor membre. Acest amendament va spori, cred eu, eficiența acestei propuneri și sunt de acord cu domnul Becker aici. Cred că trebuie identificate și diferențele dintre competențe prin această structură pentru ca statele membre să poată lua măsurile necesare pentru a elimina aceste lacune. Mă bucur de, să, de tot ce am auzit și aștept cu nerăbdare să lucrăm la compromisuri. Jean Lambert, puis, uh, Tom... Domnul Lambert apoi Thomas Mann. Uh, thank you, President, and, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Dar și eu să mulțumesc domnului Darden pentru efortul dumnealui și aștept cu interes discuțiile ce vor urma în marginea compromisurilor. Noi am introdus puține amendamente, deoarece cred că Sigur, persistă întrebări asupra uh, agențiilor, autorităților care vor coopera între ele și cum se leagă acestea de uh, uh, organizațiile ce reprezintă pe șomeri. Și cred că unele dintre propuneri asupra felului în care se conlucrează cu serviciile publice la nivel regional sau local sunt corecte, dar totul depinde de fiecare stat membru. Anumite state membre au sisteme mai descentralizate decât altele și ca atare și rețeaua va reflecta această situație. Pe de altă parte însă, cred că e important atunci când discutăm să vedem care sunt celelalte organizații care se ocupă de așa ceva și cu care rețeaua s-ar putea asocia. Tocmai pentru a nu dubla uh, niște eforturi care se fac deja. Cu atât mai mult cu cât, uh, iată, ne confruntăm cu uh, documente legislative și abordarea noastră ar trebui să fie aceea de a încerca să nu supraîncărcăm textul legislativ uh, uh, dacă respectivele elemente nu pot fi de folos în următorii șapte ani. Trebuie să vorbim desigur despre șumajul în rândul tinerilor, dar trebuie să fim conștienți că în anumite state membre uh, nu, aceasta este poate problema cheie, ci există alte grupuri, alte sectoare afectate de șomaj, fie că e vorba de persoanele în vârstă, Uh, sau cei care nu mai sunt pe piața forței de muncă. Deci avem nevoie de o abordare adecvată în funcție de diferențele uh, de la un stat la altul, dar vom vedea toate aceste lucruri în uh, discuțiile pe marginea compromisului. Mulțumesc. Doamna președinte, domnul Thomas Mann. Mulțumesc, doamna președinte. Comiști. Da, și eu mă pot alătura observațiilor pozitive ale lui Heinz și ale lui Jean. Frederic a făcut o treabă foarte bună, fără îndoială. Și cred că este foarte important un lucru pe care l-a menționat și Heinz Decker, și anume ca PP-ul să susțină această propunere. Eu cred că PP-ul uh, va susține propunerea. Tu ai adunat experiențe din Austria, avem experiențe pozitive cu autoritățile publice de ocupare și e foarte important să mm, tragem o concluzie pentru că există actori publici și există și actori privați, iar cei privați nu sunt cei care activează într-o zonă gri, ci e vorba tot de organe administrative până la urmă. Partea privată are foarte multă experiență. E important să fie controlați cei implicați în diversele state membre și cred că cel mai important lucru este colaborarea. Și al doilea lucru, Jean Lambert are mare dreptate. Trebuie să fim atenți, să nu fie vorba aici doar de tineri. Sigur că tinerii sunt prioritari, este adevărat. Avem garanția pentru tineret și inițiativa pentru tineret cu cele 6 miliarde de euro. Însă, în Uh, în acest domeniu sunt vizate și alte grupuri țintă. Acestea trebuie să fie identificate. Trebuie să se țină cont de acele grupuri țintă care nu sunt suficient de solid luate în calcul în diversele state membre. Uh, doresc să mă refer la unul din amendamente, Phil. Uh, ai spus că dorești să, că preferi o metodă comună față de uh, alte metode. De ce, te întreb, de ce să nu avem o prioritizare? De ce să nu îi punem pe primul loc pe tineri, apoi pe locul 2 pe alte categorii de șomeri și așa mai departe? Care este motivul pentru care ai depus amendamentul 26? Asta aș vrea eu să întreb. În rest, sunt de acord cu toate celelalte amendamente și sper că vom lucra cât se poate de bine cu Frederic. Um, Președinte, ce doresc să intervină și alți colegi? Pare să nu fie cazul. Comisia poate dorește să se exprime? Nu? Atunci îi dau din nou cuvântul raportorului. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și colegilor care au intervenit, în special pentru aprecierile favorabile asupra proiectului de raport. Cred la rândul meu și, după intervențiilor cu atât mai mult, că vom putea găsi compromisuri ce să îmbogățească propunerea Comisiei și proiectul de raport. Pentru a reveni la uh, tema rețelei, e clar că lupta împotriva șomajului tinerilor trebuie să fie o prioritate, dar că în același timp nu trebuie să neglijăm celelalte grupuri țintă, alte victime ale șomajului. Și e limpede că ceea ce e adevărat astăzi și cu precădere în anumite state membre, poate că nu e valabil în alte state membre sau poate că nu va fi valid peste câtva timp. Iată de ce trebuie să insistăm asupra unei priorități recunoscute în general și anume șomajul în rândul tinerilor, însă să nu ne limităm la acest grup țintă, ci să ne referim și la celelalte, însă firește într-o logică a prioritizării care mi se pare judicioasă și merită integrată în raport. Încă o dată mulțumesc în orele și zilele ce urmează vom putea pregăti împreună compromisurile. Președinte, nu doreați să răspundeți uh, lui Thomas Mann în mod specific? Citați le 62. Uh, amendamentul 62, spune domnul Thomas Mann. Oui, par rapport à cet amendement... Domnul Darden, într-adevăr, amendamentul 62 22 se face ecoul în reacții pe care le-am constatat la Comitetul Regiunilor în discuțiile pe care le-am avut colegii de acolo. Am fost uh, invitat la dezbatere acolo și cred că nu trebuie să ne plasăm într-o logică a competiției între servicii publice și o evaluare a performanțelor unor servicii publice față de altele și cred că în acest sens a fost depus acest amendament 62. D'accord. Doamna președinte, încheiem astfel acest punct de pe ordinea de zi. Amendamentele de compromis vor fi examinate pe data de 5 decembrie, așa încât să putem vota în reuniunea noastră extraordinară din 9 decembrie. Încheiem deci punctul și trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi, anume proiectul de aviz pentru Comisia Libe, competentă pe fond, în ce privește situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2012. Și am să-i dau acum cuvântul raportorului nostru, Adam Coșa, pentru examinarea celor 31 de amendamente depuse la acest proiect de aviz. Köszönöm a szót, elnök asszony, kedves kollégák! Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi! Așa cum și doamna președinte a semnalat, există 31 de amendamente pe masa mea de lucru. Câțiva deputați au fost foarte activi, în special din partea verzilor, Jean Lambert, și din partea socialiștilor, doamna Zipel. Eu însă am introdus două amendamente. Practic, suntem uh, în progres față de săptămâna trecută. Ne-am întâlnit cu raportorii din umbră și în întâlnirea noastră am putut să parcurgem toate amendamentele și, practic, pot să vă spun că nu ne confruntăm cu nicio problemă, cu excepția unui amendament sau două, chiar nu uh, apare nicio dificultate. Pot chiar să spun că am elaborat deja două amendamente de compromis care pot fi susținute de grupurile politice. Iar data viitoare am să vă prezint în detaliu uh, felul în care am progresat. Totuși există câteva amendamente pe care trebuie să le uh, prezint și aș întreba pe verzi în ce privește amendamentul oral de la amendamentul 15 și chiar azi am primit un răspuns. Ei sunt de acord să susțină propunerea făcută și astfel putem sublinia uh, importanța egalității de șanse. Ne referim uh, la două directive, așa cum am propus eu. Și mai intervine o propunere oarecum problematică, însă sunt convins că vom găsi și aici o soluție E, vor, e vorba de amendamentul 22 din partea socialiștilor. Pe fond, înțeleg intenția. Cred totuși că neavând competențe, nu putem lua măsuri concrete în această problemă și intervine următoarea dificultate – un punct care încă trebuie clarificat. Uh, un alt amendament, amendamentul 30, unde facem referire la Carta Socială Europeană. Chiar în această dimineață am analizat documentul de bază și tratatele și am analizat și Carta Socială Europeană. La fel ca în tratate, am găsit referiri vizând Carta Socială Europeană, lucru care îmi permite să susțin amendamentul 30 și în concluzie, pot să vă spun că din cele 31 pot susține 21 de amendamente, plus cele două amende de compromis despre care vă vorbeam. Sunt încrezător că vom putea merge înainte și să identificăm valoarea adăugată a fiecărui amendament depus. Aceasta ne va permite și va permite Comisiei Libe să sublinieze importanța uh, aspectelor ce țin de ocupare și domeniul social. Birgit Siller și apoi Jean Lambert. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc foarte mult domnului Coza pentru uh, cât a fost de disponibil să coopereze în legătură cu acest dosar. Doresc să confirm că uh, nu sunt mari probleme legate de amendamentele ce au fost depuse. Uniunea Europeană și statele sale membre sunt bazate pe principiile democrației și ale statului de drept. Sigur că aici drepturile fundamentale sunt esențiale, ele sunt um, de nediscutat, sunt foarte importante și în domeniul ocupării și de aceea ne-am concentrat asupra mai multor chestiuni. Aș dori să numesc doar câteva puncte din amendamentele noastre. Este vorba, bineînțeles, în primul rând de Uh, chestiunea drepturilor sindicatelor, de autonomia uh, condițiilor uh, salariale și de dreptul la liberă circulație. Libera circulație a lucrătorilor în Europa este, după părerea mea, una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene și trebuie să fie garantată și apărată și acum în această perioadă dificilă. Trebuie să stipulăm acest lucru cât se poate declar în text. De asemenea, trebuie să fim cât se poate de clar împotriva oricărui tip de discriminare și e foarte bine dacă Consiliul va ratifica uh, directiva orizontală privind uh, combaterea discriminării. Doresc să mulțumesc raportorului pentru că a susținut uh, amendamentul nostru 30 la 22 vom mai discuta cu siguranță la următoarea noastră reuniune. Și aș mai avea o întrebare pentru raportor, tot în legătură cu amendamentul 14. Aici uh, am făcut o nouă propunere de uh, formulare pe care am trimis-o ieri. Îl rog pe domnul raportor să o analizeze și să mm, și spună ce părere are de forma actuală a acestui amendament și dacă îl poate adopta în această formă. Uh, Jean Lambert. Jean Lambert. Uh, thank you, President, Mulțumim și raportorului pentru bunăvoința de a prelua amendamentele introduse. Pot să confirm în rândul meu că putem incorpora la amendamentul 15 referirea suplimentară propusă de raportor. Discutăm și despre schimbăm mici adăugiri la amendamentele noastre 18, 19 și cred că mai este unul uh, care preia texte din rapoartele comisiei. Însă, cred că ne dorim să nuanțăm ceva mai bine aceste amendamente și vom discuta fără rezerve aceste puncte. Sunt mulțumită că, în sfârșit, Comisia noastră uh, oferă un aviz în ce privește drepturile fundamentale. Doar am să vă refer însă la amendamentul 22, dat fiind că am petrecut câțiva ani lucrând pe această temă a securității sociale și în ce privește alocațiile pentru șomaj, îmi dau seama că există diferențe uh, între statele membre și, prin urmare, e nevoie de uh, flexibilitate în aplicarea termenului uh, de implementare în fiecare stat membru, dar aștept cu interes discuțiile viitoare și sunt sigură că putem obține o poziție comună așa încât să lansăm un mesaj puternic din partea comisiei noastre. Doamna președinte, există alți colegi ce ar dori să intervină? Nu. Comisia Europeană, poate? Nu? Se pare că nu. Atunci, din nou, îi dau cuvântul domnului raportor, dacă dorește să reacționeze, special uh, doamnei Sigur, la de 14, aveți cuvântul. Căsălăm a szót, először is uh, Mulțumesc foarte mult. Doresc să mulțumesc colegilor pentru contribuțiile din această dimineață. Mă bucur că fiecare contribuție din dezbatere merge în aceeași direcție. Au existat două întrebări din partea colegilor socialiști. Odată, directiva orizontală. Ca o persoană cu dizabilități, susțin într totul o directivă orizontală. Și aș dori să mai atrag atenția asupra faptului că Trebuie să procedăm în concordanță cu competențele uh, comisiei noastre, încercând să ne asigurăm că ne focalizăm pe punctele noastre de interes. Am uitat să spun că pot să uh, nu pot să susțin propunerea dumneavoastră, deoarece întrebarea deschisă între timp și-a primit răspunsul. În ce privește acum intervenția domnului Lamberts, amendamentul oral uh, propus de doamna Lamberts e acceptabil din punctul meu de vedere într-o formulare specifică, e adevărat, încă mai trebuie să lucrăm la amendamentul 15 și sunt de acord că am ajuns pe un teren comun de discuții și, dacă îmi permiteți o concluzie, cum spuneam, dintre cele 31 de amendamente, în acest moment, doar două mai sunt problematice, și, dar asta în sensul în care ele rămân deschise și sunt uh, convins că în următoarele câteva săptămâni vom putea obține uh, un uh, acord chiar și în aceste puncte. Mulțumesc, spune președinta. Ca atare, veți, uh, ne veți supune atenției uh, compromisurile pe care le vom analiza pe 5 decembrie și apoi pe 16-17 decembrie le vom vota, așa încât să ne putem prezenta cu ele în plenara din ianuarie 2014. Am încheiat așadar și acest punct de pe ordinea de zi și ajungem la punctul 24, proiectul de aviz al comisiei noastre pentru raportul din propriețativă Comisiei ITRE, planul de acțiune pentru o industrie siderurgică competitivă și sustenabilă în Europa. Raportorul nostru este Patrick Leiaric, care ne va prezenta acum cele șase amendamente de compromis redactate pornind de la cele 77 de amendamente depuse inițial. Domnule raportor, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc întâi de toate să mulțumesc tuturor colegilor care mi-au permis să îmbogățesc acest aviz cu amendamentele lor. Și cum ați spus, au existat 77 de amendamente avem puncte de vedere comune în unele cazuri și în două probleme avem puncte de vedere divergente. Și aș începe totuși prin punctele de consens. Lumea e de acord cu cauzele dificultăților, conjunctura uh, descreșterii datorată crizei, uh, situația din uh, țările producătoare, din state terțe, care își sprijină propria producție și care nu au aceleași standarde sociale sau de mediu pe care le avem noi în Uniunea Europeană, creșterea prețului la energie, constrângerile la exportul de materii prime uh, care sunt necesare în uh, producția de oțel și lipsa de investiții din sector. Pe de altă parte, suntem de acord că de îndată ce uh, importăm, suntem importatori de oțel și de fapt nu există motive pentru a reduce uh, producția noastră de oțel. Mizele sunt menținerea sau chiar dezvoltarea capacităților existente. Am obținut un acord pe aceste teme, de asemenea în ce privește mizele de formare, cercetare, dezvoltare, uh, și căutarea de noi materiale în procesul de producție, așa încât să economisim energie și să respectăm, desigur, mediul. O a doua serie de observații Toată lumea e de acord că există așteptări importante uh, în acest sector din partea Comisiei Dar noi considerăm că toate politicile europene ar fi bine să fie mobilizate în uh, această direcție. Al treilea set de uh, probleme, unde, să zicem, există ceva mai puțin consens, dacă mă pot exprima așa. E vorba de ajutoarele de stat. Știm că există dezbateri chiar în sânul Comisiei Europene pe această temă. Cu atât mai mult cu cât ultima dată am arătat că există anumite producții, bunoare, aluminiu, unde încă sunt autorizate ajutoarele de stat. În schimb, pentru oțel, acestea sunt interzise. Unii dintre noi consideră că dacă ar fi autorizate ajutoarele de stat pentru oțel, ar apărea distorsiunile concurenței și că astfel și costurile s-ar modifica. Eu însă rămân la ideea că trebuie să rămânem lucizi, în sensul în care țări mari continuă să-și sprijine producția industrială în general și în special producția de oțel. Și, pe de altă parte, vedem cum și de ce anumite producții ar fi sprijinite și nu altele. Desigur, Trebuie să evităm efectele perverse ce pot să se strecoare în amendamente, dar cred că ar fi un lucru pozitiv în conjunctura actuală că în comisia noastră să reușim să ne punem de acord asupra acestei propuneri, care de anumite e conformă cu o rezoluție pe care o adoptase în plenară pe 13 decembrie 2012 și care, la vremea respectivă, solicita uh, reexaminarea uh, ajutoarelor de stat pentru industria siderurgică. Am putea să ne bazăm, deci, pe această rezoluție. În fine, un ultim punct. Dialogul social. Am încercat să insistăm Asupra avizului pe care l-am votat uh, deja, um, al domnului Sercas, și propunem să reluăm în textul actual uh, spiritul acelei, uh, acelui document. Există și o primă versiune a compromisurilor care preiau toate sugestiile făcute, care îmbogățesc textul și permite dezbaterea. Acum, punctele care nu suntem întru totul de acord, aș sugera să găsim totuși un teren comun în interesul general al industriei siderurgice. siderurgice. Pornind de aici și de la dezbaterea noastră, vom putea transmite noi sugestii și rămânem deschiși pentru uh, ameliorarea textului. Vă mulțumesc pentru atenție. Alors, euh, Sari Isaia, puis... Mulțumesc, doamna Isaia, și după aceea domnul Benian. Te rog. Mulțumesc, doamna președintă. Cu toții suntem de acord că e nevoie de un plan de acțiune pentru a venit în ajutorul industriei siderurgice din Uniunea Europeană. Iată de ce nu înțeleg prea bine de ce raportorul nu subliniază aceste elemente esențiale pentru a ajuta industria siderurgică în textul prezentat. Și de asemenea nici în amendamentele de compromis, cele pe care le am în față. Ele sunt în așa fel încât uh, Trebuie să discutăm despre aceste elemente, pentru că altfel uh, grupul nostru e clar că le-ar susține dacă ar fi incluse. Aș începe cu compromisul A, care învinovățește practic managementul care s-a centrat pe profituri în detrimentul investițiilor. Este vorba de un text cu care sunt absolut de acord. Știm acum că costurile energetice și, de asemenea, politica de mediu și în ceea ce privește clima în Uniunea Europeană au impus cerințe destul de înalte pentru industria siderurgică. Așa că Chiar și în cadrul uh, Comisiei la nivelul UE există abordări diferite și oricum aceste politici au un impact foarte puternic asupra industriei. Ar trebui să subliniem aceste elemente și nu să învinovățim managementul. Nu știu de fapt de unde vine această idee că managementul s-a centrat pe profituri în detrimentul salariilor și al investițiilor. Pentru că eu sunt convinsă că, de fapt, toată industria încearcă pur și simplu să supraviețuiască în contextul actual. La compromisul B. Acesta ar trebui să fie un pic clarificat pentru că textul actual este prea alambicat și ar fi nevoie de o mai mare claritate să vedem exact ce se dorește aici. Și aici apare un proces de învinovățire și Regăsim aici elementele pe care noi am dorit să le introducem, dar cred că compromisul ar trebui redactat din nou. Înțeleg care sunt prin principalele puncte pe care dorim să le menționăm, dar nu se văd cu claritate la compromisul B. Și, dacă am înțeles eu bine, instrumentele financiare ale Uniunii Europene n-ar trebui să fie utilizate în scopul reinvestițiilor, iar raportorul spune că da, ar trebui folosit în acest sens. În același timp, învinovățim statele membre pentru ajutoarele de stat. Deci aici cred că ar trebui să ne gândim cum putem redacta din nou acest compromis. Trecând la următorul compromis, ce PPE-ul nu este de acord cu introducerea acestei opțiuni de preluare publică. Este un lucru care ține de domeniul istoriei și o astfel de redactare aici nu este acceptabilă. La compromisul D. Și aici avem câteva reticențe. Iar la compromisul E, acesta cred că este cel mai acceptabil dintre toate, dar cred că e o greșeală de redactare pentru că se scrie în engleză trading și ar trebui să fie training, deci în loc de uh, comerț formal. Aș vrea să știu de asemenea de unde vin datele statistice care sunt menționate aici, pentru că afirmațiile sunt foarte categorice se spune că cei care lucrează în sectorul siderurgic se confruntă cu probleme cu locuri de muncă, sunt expuși uh, riscurilor de natură fizice și dacă avem astfel de date statistice, ar trebui să se menționeze și sursa lor, să se spună din ce studiu provin, pentru că altfel e vorba de simple opinii, nimic mai mult. În concluzie, cred că mai avem ceva de lucrat la aceste amendamente. Eu sunt dispusă să cooperez și am propriile mele opinii în legătură cu cum se poate face acest lucru. Dar uh, deocamdată nu pot să le susțin așa cum sunt ele acum. Mulțumesc, domnul Benion, vă rog. Mulțumesc. Și eu am prezentat mai multe amendamente la acest aviz, așa cum um, am spus la dezbaterea anterioară pe care am avut-o. În primul rând, un amendament care face referință la toate dificultățile cu care s-a confruntat acest sector și vreau să mulțumesc raportorului pentru că a ținut cont de acest amendament, deci cred că aici am făcut progrese. Doamna Isaia s-a referit și dânsa la faptul că n-ar trebui să învinovățim doar managementul de tot ce se întâmplă. În al doilea rând, am arătat că instrumentul sindical trebuie folosit în domeniul eficienței energetice, al inovării și creării de locuri de muncă și acest element este inclus în compromisul B, dar s-ar putea să revenim aici cu mai multe comentarii și să prezint alte amendamente, pentru că abia am început lucrările aici. În ceea ce privește ajutoarele de stat. Cred că ar trebui să ne asigurăm că acestea sunt utilizate în mod eficient înainte de a cere o remaniere a acestora și, în special, să ne asigurăm că ajutoarele de stat sunt un instrument uh, bun pentru a implica sindicatele și lucrătorii în deciziile luate de management. Nu suntem convinși că am putea susține acest compromis, cel puțin nu în forma sa actuală. La compromisul D, am preferat să ne întoarcem la textul inițial și deci să nu menționăm um, legislație. La compromisul E, amendamentul 16 pe care l-am prezentat, cred că este bine preluat aici. Se arată și de viitoarele nevoi ale acestui sector și de un compromis care să fie acceptabil. La compromisul F apar din nou aceste cuvinte stressful în engleză, nu știu dacă este cuvântul cel mai potrivit, pentru că cred că nu aduce nimic în plus. Și, așa cum spunea și doamna Isaia, comentariul său este foarte bun, aș vrea să știu și eu care este sursa datelor statistice. Deci mai avem multe de făcut aici, dar sunt convins că vom ajunge la compromisuri bune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Darden și după aceea Jean Lambert. Mulțumesc, doamna președintă! Aș vrea în primul rând să mulțumesc raportorului pentru aceste propuneri de amendamente de compromis și o sinteza amendamentelor care se regăsește aici. Câteva elemente din partea grupului S și D, unele se regăsesc în compromisuri, altele nu și vom vedea cum vor putea fi ele susținute de celelalte grupuri politice. Un element important pentru noi este referința la dialogul social și în special la raportul domnului Sercas. Un alt element important este nevoia de a avea o politică industrială comună, în special în domeniul siderurgic, cu mijloace bugetare importante, cu o coordonare eficientă la nivelul UE și cu reguli interne care să permite mai multe ajutoare de stat și, în special, intervenția publică atunci când este nevoie pentru redinamizarea industriei și cu reguli care să pună capăt uh, dumpingului și a denaturării concurenței. În ceea ce privește amendamentele prezentate de colegii mei, cred că le putem susține în general, însă există două elemente care nu au fost abordate de raportor în prezentarea sa în primul rând, normele de mediu, pentru că aici uh, aș dori ca Uniunea română să aibă o poziție pentru a ajunge la o situație echilibrată, pentru că deja povara noastră este foarte ridicată față de alte regiuni ale lumii și cred că n-ar trebui să devină o adevărată obsesie pentru noi într-un astfel de sector. Al doua chestiune este um, nivelul de dificultate al muncii în siderurgie și sunt surprins de anumite amendamente 69 și 70 și mă surprinde faptul că nu se ține cont de elementele de securitate la locul de muncă în politicile publice și cele referitoare la pensii. Și acum trec la amendamentele de compromis. În principiu, sunt pentru compromisurile prezentate, așa cum arătau însă și colegii mei, E clar că ele ar putea fi îmbunătățite, poate reformulate, ameliorate, dar oricum e vorba de propuneri pe marginea cărora putem lucra foarte bine. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lambert! Mulțumesc! Eu nu sunt raportor din umbră, doamna Cornelison este, dar nu este prezent aici. Aș avea și eu una sau două întrebări în ceea ce privește domeniul de aplicare al acestor amendamente și știu că este o chestiune care se prezintă de multe ori. Grupul meu politic are îndoieli în legătură cu anumite lucruri și se pare că o serie de amendamente țin mai degrabă de mediu sau de industrie și de, industrie, de comisiile competente. Se vorbește aici despre chestiunile de management și de formare și cred că elementul formării este foarte bine prezent în aceste amendamente. De asemenea, nu ne surprinde faptul că la ajutoarele de stat apar divergențe de opinii între grupurile politice în ceea ce privește greutatea acestora și felul în care sunt utilizate. Vreau să îl întreb pe raportor însă care este Uh, obiectivul acestor amendamente. Mulțumesc. Am să dau cuvântul din nou raportorului. Și înainte de aceasta, aș vrea să vă atrag atenția că în lucrările comisiei noastre, în ultimul timp, și în felul în care am modificat propunerile comisiei În cadrul programului Comisiei asupra Fondului de Ajustare la Globalizare, am inclus acolo posibilitatea lucrătorilor de a prelua o companie care se află în dificultate. Deci astfel de companii să fie susținute de acest program. Nu vreau să spun cu aceasta că siderurgia este inclusă aici în mod obligatoriu, dar oricum este un proces care trebuie valorizat în acest proiect de aviz. Deși e clar că planul de acțiune al Comisiei nu pune un accent deosebit asupra sa, dar ținând cont de lucrările pe care le-am avut în cadrul raportului SERCAS, cred că este un mesaj pe care putem să-l transmitem și ține de competența Comisiei noastre să o facem. N-am depus însă amendamente în acest sens, dar dacă ar fi posibil printr-un amendament oral sau în alt fel într-un compromis să includem o astfel de referință, cred că ar fi interesant. Comisia dorește să intervină? Vă rog, Comisia. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă președintă, vă rog. Da, aveți dreptate. Comisia dorește să aducă câteva date în fața dumneavoastră. În primul rând, în ceea ce privește implicarea partenerilor sociali. Astăzi avem o primă întâlnire pregătitoare pentru grupul la nivel înalt în domeniul siderurgic, deci o întâlnire cu industria, pentru că Comisia dorește să implice toți partenerii sociali în procesul de implementare a planului de acțiune. Un al doilea comentariu referitor la ajutoarele de stat. Așa cum spuneați și dumneavoastră, în amendamente v-ați referit la consultările făcute în ceea ce privește revizuirea ajutoarelor de stat. Există o dezbatere la nivel intern Comisia și consultarea organizată va fi deschisă până la sfârșitul acestui an, deci cred că nu vă putem da noutăți uh, până la sfârșitul primului trimestru sau cel de-al doilea trimestru de la anul. Există două categorii diferite de ajutoare de stat, uh, cele pentru mediu și cele de cercetare și dezvoltare. Referitor la structurile de dialog social, știți foarte bine că Comisia a încercat să ofere stimulente în acest sens și pot să vă informez că pe 12 decembrie este programată o întâlnire a dialogului social în domeniul siderurgic. Comisia va fi moderator, vor participa reprezentanți ai lucrătorilor, ai sindicatelor și ai managementului. Comisia, în general, nu este de acord cu menționarea chestiunilor orizontale, cum ar fi, de exemplu, proiectul de legislație în ceea ce privește participarea lucrătorilor la adoptarea unor măsuri ad hoc specifice. Și referitor la programele de formare și aspectele sociale, v-aș spune că cadrul de calitate pentru schimbarea acestor structuri este pe agenda Comisiei pe data de 10 decembrie și s-au lansat propuneri care se vor termina pe 15 ianuarie. Deci uh, Până atunci, toate planurile de acțiune vor fi analizate cu atenție. Vă mulțumesc! Mulțumesc, am să dau cuvântul acum din nou raportorului, însă înainte de aceasta aș vrea să mă pronunț, pentru că Comisia a făcut comentarii referitoare la legislația orizontală. În domeniul restructurărilor ar trebui să mergem uh, către o abordare orizontală și că n-ar trebui să avem o abordare stru structurală, sectorială. Însă avem multe exemple în care Comisia Europeană a utilizat legislația sectorială tocmai pentru a se pronunța asupra unor chestiuni care ar fi putut fi incluse într-o directivă cadru. Mă refer în special la directiva asupra serviciilor publice, dar nu numai în ceea ce privește consultarea lucrătorilor și aici am putea spune că e vorba de o chestiune orizontală care ar fi putut fi inclusă într-o referință orizontală și cu toate astea, în anumite legislații specifice a fost inclusă. Deci acest principiu a fost utilizat indiferent de faptul că el fusese definit sau nu la nivel orizontal. Deci aceste comentarii nu sunt acceptabile. Și acum așa cum spunea doamna Lambert, într-adevăr, foarte multe amendamente, 12 amendamente mai exact, au fost prezentate de doamna Isaia și de domnul Darden și care nu sunt acceptabile, deci uh, după o analiză foarte clară a secretariatului, care va fi validată de această comisie, vor fi declarate ca neeligibile, cu excepția cazului în care se vor prezenta obiecții semnificative pentru ca ele să fie compatibile cu domeniul de competență al comisiei noastre. Și acum, domnule raportor, vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc colegilor pentru intervențiile făcute și pentru propunerile prezentate. Amendamentele de compromis pe care le-am prezentat nu sunt niște compromisuri finale. E vorba de o sinteză a amendamentelor prezentate până acum și am încercat să ținem cont de ele pentru a ajunge la compromisurile cele mai bune cu putință. Încă câteva comentarii. E vorba de un aviz și ne putem pronunța în ceea ce privește ajutoarele de stat. Nimeni nu ne poate interzice comisiei noastre să o facem, indiferent de poziția comisiei sau chiar și a plenarei. Un al doilea comentariu. Există o problemă de producție în Uniunea Europeană pentru că există importuri Și am auzit de mai multe ori um, argumentul conform căruia diferențele în ceea ce privește nivelele și standardele de mediu sau sociale denaturează concurența și, prin urmare, n-ar trebui să avansăm prea mult în ceea ce privește normele sociale pe care le propunem. Bineînțeles, acesta este un argument uh, ușor de în uh, contextul actual, dar cred că în avizul nostru putem uh, afirma că dorim totuși o producție cât mai bună și mai curată, mai ales că există tehnologiile necesare pentru a o face. Și în Franța am avut un exemplu clar în care guvernul francez și cred că chiar și comisia susțineau un proiect de preluare a unei fabrici de la Florence pentru a ajunge la o fabrică cu o producție mai curată și, până la urmă, proprietarul a fost cel care a pus capăt acestui proiect. Deci, uh, față de comentariile care s-au făcut că am învinovățit managementul, eu pot să vă spun că sunt uh, șef de companie și știu foarte bine despre ce este vorba, pentru că, într-adevăr, proprietarii, și spun asta cu mâna pe inimă, proprietarii au niște obiective care n-au nimic de a face neapărat cu menținerea productivității nu e obligatoriu să o și spunem la fel de clar, dar cred că este o realitate. Aș prelua propunerea făcută aici de președintă, de doamna Pervanș Bereș, în ceea ce privește posibilitatea de preluare a companiilor și ajutorul oferit prin fondul de ajustare la globalizare. Aceasta într-un amendament de compromis în ceea ce privește condițiile de muncă și formarea, condițiile sociale. Aici cred că suntem în principiu de acord. De asemenea, ne-a cerut studii referitoare la problemele de stres și dificultatea muncii în domeniul siderurgic. Nu cred că e o problemă să le găsim și nu știu cine ar putea contesta această realitate, dar dacă dumneavoastră doriți, putem găsi și studiile necesare. Mai avem câteva zile la dispoziție pentru a ajunge la un adevărat proiect de compromis. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Într-adevăr, mai aveți câteva zile la dispoziție pentru că votul asupra proiectului dumneavoastră de aviz este prevăzut pe 5 decembrie, dar nu vom mai avea o altă examinare a amendamentelor de compromis. Deci vom vota direct aceste amendamente și pe 16 decembrie se votează la ITRE. Am terminat și cu punctul 24 și acum la punctul 25, negocierile cu Consiliul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor. Dau cuvântul raportoarei, doamnei Isaia, vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut un trilog foarte bun și trebuie să recunosc că aseară am mai avut o ultimă întâlnire cu Consiliul și Comisia, pentru că e un subiect foarte tehnic, deci nu erau multe discuții politice, să spunem, între grupuri, pentru că am fost cu toții cam de aceeași părere și am reușit să susținem poziția Parlamentului. Aș spune, de exemplu, că considerentul numărul 1 a fost foarte important pentru Parlament să putem spune de la bun început că standardele de sănătate și siguranță nu trebuie să fie considerate obligatorii uh, pentru că există diverse excepții pentru diverse sectoare. Deci cred că acesta a fost cel mai politic subiect pe care l-am avut. În rest, munca s-a desfășurat foarte bine. Sper că cei care vor trebui să utilizeze această legislație vor avea un rezultat și mai ușor de înțeles decât era înainte. De la Consiliu am înțeles că mm, Coreperul va avea loc în data de 4, ceea ce înseamnă că noi am putea vota nu mâine, ci săptămâna viitoare, când avem următoarea reuniune a Comisiei de Ocupare. Deci, rezultatul a fost bun și putem merge mai departe. Vă mulțumesc! Are cineva întrebări cu privire la rezultatul acestor negocieri? Se pare că nu, deci după cum ați văzut, negocierile au mers sub, foarte bine sub la trialog. Poate că cu cât subiectul e mai tehnic, cu atât acordul e mai ușor de obținut. Nu știu ce să spun. Însă cred că trebuie să mai discutăm despre încă un trilog care nu a fost încă încheiat. Este vorba de negocierea cu Consiliul privind Fondul European de uh, ajutare a persoanelor celor mai defavorizate și am să-i dau cuvântul doamnei Costelo, raportoarea noastră, care ne va prezenta uh, situația la al treilea trilog. Doamnă raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa e, după cum ați spus, am avut un al treilea trialog în legătură cu, persoanele, cu Fondul pentru persoanele cele mai defavorizate la Strasburg și sperăm să um, încheiem cât de repede, chiar marți, aceste negocieri. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat, inclusiv staffului, pentru rezistență. Am avut foarte multe reuniuni tehnice destul de dificile, care ne-au permis să fragmentăm cumva procesul. După cum vă amintiți, Consiliul a făcut uh, câteva propuneri noi legate de acest program. Principalul aspect a fost propunerea de a avea un nou program operațional pentru activitățile de includere, pentru statele care nu doresc să distribuie asistența alimentară. Putem accepta acest lucru cu condiția ca activitățile de includere socială să nu se suprapună în niciun fel cu Fondul Social European și, de asemenea, ca să ne asigurăm că noul program operațional uh, va fi uh, țintit exclusiv către persoanele cele mai defavorizate. Suntem mulțumiți de asigurările pe care le-am primit și uh, cred că putem să susținem toate aceste garanții și asigurări și credem că ar reprezenta o soluție bună. De asemenea, am analizat alocările bugetare revizuite. Am constatat că ce a cerut Comisia noastră și Parlamentul și anume să avem 3,5 miliarde în loc de 2,5 a fost uh, inclus în text. În ceea ce privește aranjamentele uh, provizorii și acestea corespund cu dorințele noastre. Am adus câteva modificări la propunerea comisiei și acelea sunt menținute în text. Unul din subiectele cele mai grave pentru noi era principiul parteneriatului și implicarea părților interesate. Noi dorim să ne asigurăm că uh, parteneriatul nu este în niciun fel afectat sau diluat. Am ascultat și propunerile Consiliului în ceea ce privește donațiile alimentare donații de, alimenta, de alimente care altfel ar fi irosite și crearea de sinergii în relație cu alimentele. Noi propunem să se garanteze, să se păstreze propunerea Parlamentului și, de asemenea, sperăm să se creeze sinergii în legătură cu o dietă sănătoasă, un stil de viață sănătos, lanțuri de aprovizionare corecte și e foarte important aici organizarea, pentru că dorim să ne asigurăm că, pe de o parte, beneficiarii nu sunt supraîmpovărați pe plan administrativ și că, pe de altă parte, reușesc să creeze sinergii cu celelalte domenii. Mulțumesc, doamnă președinte, în mod special, mai ales în ceea ce privește actele delegate și actele de punere în aplicare. În acest domeniu ne îndreptăm spre soluționarea mai multor chestiuni apărute în relație cu acele subiecte și sper că vom reuși să obținem un acord cât mai rapid. În ceea ce privește subiectul care a fost discutat detaliat la ultima reuniune de coordonare, s-a uh, exprimat un sprijin foarte larg la ultima reuniune a Comisiei de Ocupare ca acest domeniu să fie explorat și facilitat. Atât um, Consiliul cât și Comisia s-au opus însă acestei idei, iar Consiliul va pregăti o notă pentru noi referitoare la obstacolele ce afectează acest subiect specific. După cum am spus, doamnă președinte, sperăm ca uh, trilogul final să aibă loc joi. Sunt mai multe chestiuni tehnice pe care mai trebuie să le uh, punem la punct, însă cred că toată lumea va fi mulțumită până la urmă. Pentru că cu toții ne dorim să devenim cât mai operativi cât mai repede și sper să beneficiem de susținere cât mai repede pentru acest fond. Foarte bine, are cineva întrebări în legătură cu această prezentare exhaustivă? serie Saia. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc pentru um, explicații. Întregul CFM a fost amânat și au fost amânate, bineînțeles, și uh, negocierile pe aceste fonduri. Considerați că există un pericol ca momentan să existe o, o întârziere până la începutul noului program? De exemplu, băncile alimentare să nu fie gata să înceapă chiar din ianuarie. Cât de mare credeți că va fi această perioadă neacoperită? de text. Sigur că depinde de statele membre cât de rapide vor fi și cât de rapid vor uh, face punerea în aplicare, dar ce părere aveți dumneavoastră? Cât de mare va fi această perioadă neacoperită? Mai sunt întrebări? Doamna raportor. Mulțumesc, mulțumesc pentru întrebare. Analizăm acum uh, acordurile de tranziție și se propune ca cheltuielile eligibile pentru acest fond să fie disponibile din decembrie 2013. Uh, statele membre își pregătesc de pe acum programele și uh, chiar dacă programul nu a fost încă adoptat, toate statele membre îl cunosc și știu că cheltuielile vor fi eligibile încă din 1 decembrie. Deci, cum spuneam, statele membre știu acest lucru și cred că, în general, vom reuși să acționăm cât mai rapid și deci nu cred că vor fi probleme pentru organizațiile caritabile. Era un, unul din motive pentru care doream să ne mișcăm cât mai rapid. Bun. Iată situația exactă a negocierilor. La trilog, e adevărat că delegația Parlamentului a insistat foarte mult pentru ca aceste mecanisme de tranziție să funcționeze. E adevărat că mm, astfel pentru statele membre presiunile create sunt foarte mari pentru ca uh, următoarele campanii să poată fi lansate, trebuie ca statele membre să lupte pe două fronturi în același timp să negocieze directiva și să pregătească condițiile de punere în aplicare. Cred că statele membre au mai trecut printr-o astfel de situație cu toate temeiurile legislative. Sigur că aici este un punct specific, însă, după cum a spus doamna raportor, el este perfect um, acoperit de dispozițiile adoptate de noi în ceea ce privește perioadele de tranziție. Bun, dacă nu mai sunt întrebări, lucrările noastre se încheie aici. Ne revedem la următoarea reuniune a Comisiei în 5-9 decembrie.